prezeda! So, good morning, colleague. Dragi colegi, bună ziua! Vă rog frumos pe toți să luați loc ca să putem să începem voturile. Avem multe puncte pe ordinea de zi astăzi. Domnul Karim dorește să ia cuvântul uh, în legătură cu regulamentul. Domnule președinte, în Figuredo News se spune că săptămâna trecută un jurnalist a intrat cu un pistol de jucărie în Parlament și a putut chiar să se apropie de prințul Charles. Având în vedere problemele de securitate din Parlamentul nostru, puteți să ne asigurați astăzi că luați aceste uh, chestiuni foarte în serios și că reuniunea de revizuire a securității în Parlament care va avea loc la birou nu se va mulțumi numai cu o trecere revista recentelor probleme, ci va crea chiar o nouă politică de securitate în Parlamentul nostru. Președintele, vă mulțumesc, domnule Karim. Pot să vă dau garanții că luăm totul foarte în serios și din informațiile pe care le dețin au avut loc deja dezbateri la uh, conferința președinților, deci vă rog să mă credeți că este o chestiune deosebit de serioasă pentru noi toți uh, membrii biroului. Putem acum să începem voturile. Având în vedere evoluțiile recente, textul asupra legii mediilor în, uh, în mijloacele de med, în informare masă din Ungaria va trebui să fie revizuit. De aceea vă propun să amânăm acest vot în baza regulii 174 aliniatul 4. În ce privește această chestiune și fixarea unui nou termen limită, se va lua decizia la următoarea conferință a președinților care va avea loc joi pe 3 martie. Dorește cineva să ia cuvântul în favoarea acestei propuneri? Nimeni? Cineva dorește să ia cuvântul împotrivă? Doamna Renate Weber, vă mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că, având în vedere ultimele evoluții din Ungaria, dar care au ajuns numai pe, uh, pe masa Comisiei și nu, nu și a Parlamentului, trebuie să amânăm această rezoluție pentru că ea trebuie să țină cont de uh, ultimele evoluții. Deci uh, acesta a fost un discurs în favoarea propunerii. Cineva vrea să ia cuvântul împotrivă? Dacă nu, atunci putem să votăm cine sunt pentru, cine este pentru, mă scuzați, amânarea acestei rezoluții, împotriva abțineri, se adoptă. Deci nu vom vota astăzi. Trecem acum la votul asupra raportului domnului Zalba Bidegan, clauza de salvgardare bilaterală a acordului de liber schimb dintre UE și Coreea. Votăm textul uh, amendamentul 55, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm propunerea astfel amendată, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 56, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și votăm proiectul de rezoluție legislativă. Uh, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se adoptă. Îl felicităm pe domnul raportor. Următorul punct raportul domnului Calfin, acordarea garanției UE pentru Banca Europeană de Investiții pentru pierderile rezultate din împrumuturi și garanții la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Uniunii Europene. Există un amendament oral. Domnule Calfin. Domnule președinte, dragi colegi, Ținând cont de evoluțiile recente din țările din nordul Africii și din zona mediteraneană și de consecințele legate de fluxul migrator către Uniunea Europeană, aș vrea să vă sugerez un amendament oral care conține anumite cifre. La anexa 1, noile cifre, la punctul B, Uh, țări uh, din vecinătate, trebuie să citiți 13 miliarde 664 de milioane, iar pentru țările mediteranene 9 miliarde 700 de milioane. Rezultatele uh, acestor modificări duc la articolul 2.1 la următorul text respectiv uh, suma de nedepășit este de 29 de miliarde 567 de milioane și mandatul general este de 27 de miliarde 567 de milioane. Mulțumim, domnule Calfin. Uh, există vreo obiecție la acest amendament oral? Nu. Deci votăm uh, amendamentul 1, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. Amendamentul numărul 5 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 6 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul numărul 2. Vot prin apel nominal. S-a deschid votul. S-a închis votul. Și s-a adoptat. Amendamentul numărul 3. Din nou vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Dacă aveți probleme cu consola de vot, vă rog să uh, ne spuneți ca să vă trimitem un tehnician. Vă mulțumesc, s-a închis votul. Și s-a adoptat. Votăm propunerea astfel amendată. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm proiectul de rezoluție legislativă. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului raportor. Trecem acum la votul asupra raportului domnului Stăr de acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Coreea. Văd că domnul raportor dorește să ia cuvântul. <laughs> Chairman, and everybody wants to rush off. I just want to thank Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc, să mulțumesc comisiei și raportorilor din umbră. Este vorba de un acord de liber schimb uh, extraordinar și Parlamentul are posibilitatea de a sprijini acest acord și de a promova idei foarte bune pentru viitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și uh, supun acest uh, acord fantastic votul. Este un vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. And it's been carried. Și s-a adoptat.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 Împotrivă. abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, vot prin apel nominal? S-a deschis votul? S-a închis votul. Și s-a adoptat. Alinatul 11, prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. și s-a adoptat. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 15, prima parte, tot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul și s-a adoptat a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm proiectul de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm cele trei moțiuni de rezoluție în ce privește implementarea strategiei uh, UE pentru regiunea Dunării. Amendamentul 1 a fost retras, deci votăm rezoluția, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și s-a adoptat cu o mare majoritate. Avem acum șase moțiuni de rezoluție în ce privește statul de drept din Rusia. Votăm proiectul de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următorul punct, votul asupra moțiunii de rezoluție a Comisiei DEVE în ce privește uh, strategia de energie a Băncii Mondiale. Începem cu primul alineat, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că a fost respins. Verificăm, verificăm electronic, s-a deschis votul. A doua parte. Votăm, cum spuneam, s-a închis votul și s-a adoptat, de fapt. Acum, amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm din nou, dragi colegi. S-a deschis votul. S-a închis votul. și s-a adoptat. Amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm din nou electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și s-a adoptat. Trecem la alineatul 7 Vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a adoptat. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. S-a adoptat. Alineatul 10. Din nou vot pe păși, Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Se adoptă, vă rog. Trecem la a doua parte. Cine este pentru? Împotriva, abține, Se adoptă.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 și votăm proiectul de rezoluție astfel amendat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Congratulations! Felicitări! Următorul punct, votul privind șase moțiuni, propuneri de rezoluție Europa 2020. Începem cu alineatul 3, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, votul s-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Domnul Bulman are un amendament oral. Domnule Bulman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru grupul meu uh, politic aș uh, depune un uh, amendament oral este vorba de egalitatea de șanse și dimensiunea de gen în uh, strategia 2020, care ar trebui să fie întărită. Citesc uh, alineatul 10a. Insistăm că egalitatea de gen este un obiectiv cheie pentru a îndeplini strategia 2020 femeile trebuie să participe în totalitate pe piața de muncă și la um, educația vocațională cere de asemenea pentru existența unei agente pentru a eradica uh, diferențele de plată care există între femei și bărbați. Mulțumesc, domnul președinte, să opune cineva? Atunci votăm acest amendament oral. Against. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, alinatul 12, tot vot pe părți. Ambele sunt prin apel nominal. Pentru prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă a doua parte. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Nu încă? A votat toată lumea? Atunci închidem votul și se adoptă. Alinatul 13, tot pe părți, vot prin apel nominal pentru ambele părți. Prima parte s-a deschis votul. A votat toată lumea, nicio reclamație, s-a închis votul și se adoptă. A doua parte, votul s-a deschis. S-a închis. Și se adoptă. Alinatul 20. Prima parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Alineatul 21. Prima parte. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Alinatul 23, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis. Și se adoptă în mod clar. Partea a doua, votul s-a deschis. S-a deschis votul. Domnul președinte își cere scuze, a greșit spunând că s-a închis votul de prima dată. Acum s-a închis, cu adevărat, și se adoptă. Alina, amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm uh, rezoluția în întregime. Cine este pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Congratulations! Felicitări! Următorul punct, votul privind propunerea de rezoluție din partea Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale privind implementarea orientărilor pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre. Începem cu alineatul 4, vot prin apel nominal. S-a deschis votul, votul s-a închis. Se adoptă cu o majoritate clară. Alineatul 7. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă, alineatul 8 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, alineatul 19 pe părți, prima parte, cine este pentru împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru împotrivă, abțineri se adoptă, o moțiune de ordine. Ah. Entschuldigen Sie, das Verfahren aufhalten. Îmi pare rău să vă spun, însă consola mea de vot nu funcționează. Ich schicke gleich einen Techniker zu Ihnen. Vă trimitem imediat un tehnician. Now we vote on the resolution as a whole. Those are four. Votăm rezoluția în întregime. Cine este pentru împotrivă se adoptă. Acum uh, votăm raportul doamnei uh, Beres, uh, orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre. Votăm acum propunerea de rezoluție, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A avut toată lumea timp să voteze. Votul s-a închis. Și se adoptă. Acum votăm șase propuneri de rezoluții privind creșterea prețurilor la, ale, la alimente. Începem cu amendamentul 5. Uh, este un vot în apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Și se respinge. Amendamentul 6, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. se respinge din nou. Amendamentul 8, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Și a treia oară se respinge. Alinatul 5, vot pe părți. Partea 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, amendamentul. Doriți o verificare? Bun, atunci verificăm. Electronic s-a deschis votul. Votăm partea a doua a alineatului 5. Votul s-a închis și se respinge. Aveți dreptate. Amendamentul numărul 9, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Așa că votăm acum alinatul 6 pe două părți, partea întâi, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 10, două părți, partea întâi, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Eu cred că s-a adoptat, dar să verificăm, să deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă în mod clar. Așa că data viitoare vă invit să vă ridicați mâinile mai clar. Alinatul 13, două părți, partea 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11, vot prin apel nominal, se deschis votul. Votul s-a închis. Și se adoptă. După alinatul 20, amendamentul 10, vot în apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. <coughs> și se respinge. Diferență de 5 voturi. Alinatul 21. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Alinatul 23, trei părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica electronic. S-a deschis votul. Votăm partea a treia. S-a închis votul și se respinge. Alinatul 27, vot pe părți, votăm prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. Amendamentul 7, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Și se adoptă cu trei voturi diferență. În acest caz, mergem acum la amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, nu este clar, cred că ați obosit, verificăm electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă. Mergem la amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Considerentul D. Două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și votăm acum rezoluția în întregime. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și se adoptă. Așadar, acestea au fost voturile pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru cooperare, stimați colegi. Am avut nevoie de 28 de minute și 30 de secunde cu exactitate. Și acum vom asculta explicațiile de vot. So, thank you very much. Great. Didn't take 40 minutes.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 Now we will have the explanation of the... Încep acum explicațiile votului și vom începe cu raportul lui Salba Bidegain. Domnul Micolașic este pe, se află pe lista mea.